Mă tem că vom avea o întârziere de 5 minute, pentru că socialiștii mai trebuie să-și imprime listele de vot. După cum am spus, vom avea o întârziere de 5 minute pentru că unul din grupurile politice nu are încă listele de vot. Îmi cer scuze, vom începe cât mai curând. I think the situation has been, um... Cred că situația a fost rezolvată. Right, if we start uh, with the Zimmer report. Haideți să începem cu raportul Zimmer privind chipul sărăciei în rândul femeilor în Uniunea Europeană. Uh, Toată lumea are cartelele de vot, inclusiv eu. Cred că ar fi util să o am și eu. Ok. Right. Um, amendment 5 is... Amendamentul 5 nu este admisibil. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7 nu este admisibil. 8. Cu un amendament oral care modifică următoarele cuvinte. Femei în uh, rezidenți. Deci, amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, se adoptă. De la 10 la 13 sunt incluse, 14 este retras, 15 inadmisibil, 16 caduc, 17 pentru. Împotrivă se adoptă. La 18 un amendament oral care șterge următoarea parte, most of which are women. Pentru. Împotrivă se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Uh, could you, uh, Domnul Sercas, nu aveți cartea de vot, cartela de votare, deci vă rog să arătați altfel. Vă abțineți. Am închis votul. 18 pentru, 11 împotrivă, 10 mm, abține. Compromisul B pentru. Compromisul B este caduc pentru că amendamentul 22 a fost adoptat. 23 este caduc, 24 totul este caduc până la Stați puțin să caut. Uh, 30 is withdrawn. 30 este retras, 31 cu un amendament oral care schimbă cuvintele of women and particularly single mothers in notably of single parents. Pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, Împotrivă se adoptă. 34 pentru. Împotrivă se adoptă. Verificăm, verificăm, mă scuzați. Nu eram atentă. Everyone voted? Toată lumea a votat. S-a închis votul. marriage. 16 16 pentru, 23 împotrivă, nicio abținere. Se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri. sorry. Falls uh, was defeated. 34 a fost respins. Haideți încă o dată, compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Înseamnă că trecem la 38, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 cu un amendament oral pe care îl aveți în față, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41. Un amendament oral, din nou, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 20 pentru, 22 de voturi împotrivă cu domnul Sercas. 21 domnul Secas are acum cartela. 20 la 21 tot se respinge. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la 48 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 51 este o ștergere pentru împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 53, votat ca o adăugire la compromisul E pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să uh, verificăm, s-a deschis votul la 53. The vote is closed. S-a închis votul. Nineteen. 19 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 cu un amendament oral pe care îl aveți în față, pentru, împotrivă, abțineri. Un uh, punct procedural? Nu se poate în timpul votului. Îmi pare rău dacă nu vă referiți la vot în sine. It is... uh, if it's on 59. Dacă vă referiți la 59, are un amendament oral pentru ștergerea textului In which women are more widely employed. Deci dacă nu vă referiți exact la acest subiect, nu am să accept moțiunea dumneavoastră. 59 pentru, împotrivă. S-a deschis votul la 59. The vote is closed. S-a închis votul. To in favor.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 Este un vot în plus de la PPE. Vă rog să nu voteze o persoană de la PPE. S-a închis votul și deschidem din nou votul. S-a deschis votul la 66. S-a închis votul. Cifrele sunt corecte, 19 pentru, 24 împotrivă, deci este caduc, 67 pentru, împotrivă. Deschidem votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 pentru 7 împotrivă, iată că nu a fost atât de strâns, de fapt. Se adoptă. 68 cu un amendament oral pe care îl aveți în față pentru împotrivă abțineri se adoptă 69 pentru împotrivă abțineri se adoptă 70 pentru iarăși cu un amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă 71 pentru Împotrivă. Deschid votul la 71. S-a închis votul. 24 pentru, 20 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 73 este retras. 74 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. La 75 s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru 24 împotrivă, nicio abținere se respinge. 76 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 77 până la 80 au fost retrase, 81 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 82 cu un amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 83 a fost retras. Trecem acum la considerente. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 a fost retras, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum electronic votul final. Doamna Lin, aș dori să iau acum cuvântul pentru punctul procedural. Este o greșeală în lista de vot la compromisul B. Amendamentul 22 nu ar fi trebuit să fie votat înaintea compromisului, pentru că nu cere o ștergere totală, ci numai o ștergere parțială ceea ce înseamnă că compromisul B trebuia să fie votat înainte de amendamentul 22. I'm informed that Amendment 22 departs the furthest from mi se, cere că amendament, mi se spune că amendamentul 22 trebuie votat în această ordine în care a și fost votat. Haideți acum la votul final. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 44 pentru, 3 împotrivă. Felicitări raportoarei doamnei Țimăr. Un punct procedural, domnul Sercas. Intervenție fără microfon. Eu respectul al compromisul de se debate. Eu aș dori uh, respectarea Voiam să vă spun în legătură cu compromisul B. Grupul socialist ar fi vrut să voteze pentru compromisul B și am uh, făcut greșeala de a ne abține la 22, pentru că noi credeam inițial că amendamentul 22 nu este compatibil cu amendamentul de compromis B. Voiam doar să vă spun că grupul socialist era de fapt pentru compromisul B. Deci dacă amendamentul 22 este adoptat, compromisul B este caduc. Îmi pare rău, scria foarte clar pe lista de vot. Dacă nu vă convenea, trebuia să spuneți înainte, după ce ați văzut lista de vot și înainte de vot. Doamna Lope Fontania. Da, în numele PPE-ului vreau să vă spun că și la noi s-a întâmplat același lucru. A existat o eroare, noi am fi vrut să votăm pentru compromisul B și aș fi vrut să se menționeze acest lucru în procesul verbal, a fost o confuzie. Toată lumea a avut lista de vot înainte, a fost trimisă tuturor grupurilor politice toate grupurile politice și-au uh, marcat listele de vot și ar fi trebuit să observe că amendamentul 22, dacă este adoptat, face ca compromisul P să devină caduc, de aceea nu mai accept nicio loră de cuvânt pe această temă. Trecem acum la următorul vot, dincolo de PIB, măzurarea progreselor într-o lume în schimbare, raportul doamnei Harkin. Right, just after I get my tea. Uh, Compromise C. Începem cu compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deschidem votul pentru compromisul C. Vote is closed. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 18 împotrivă. Se adoptă, celelalte amendamente sunt caduce. Amen amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Deschidem votul pentru amendamentul numărul 20. S-a închis votul. 19 voturi pentru, 25 împotrivă. Se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu, trebuie să verificăm și amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, 15 pentru, 26 împotrivă, se respinge. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Compromisul D. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 23 este caduc. Trecem la compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Iarăși nu-mi dau seama, deci vă rog, haideți să votăm electronic compromisul E. S-a închis votul. 23 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Iarăși nu-mi dau seama, deschid votul pentru amendamentul 30. Un vot în plus de la PPE. Deci închidem votul și o luăm de la capăt. S-a redeschis votul pentru amendamentul numărul 30. S-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, trebuie să verificăm din nou. S-a deschis votul pentru amendamentul 31. Cine este pentru? Nu, îmi pare rău. Deci deschid votul. S-a închis votul. 24 pentru, 21 împotrivă se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru compromisul F. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Acum votăm amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 44 este caduc, 45 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este ca... respins. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu reușesc să-mi dau seama. Deschid votul. S-a închis votul. 19 pentru 27 împotrivă se respinge. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57 poate fi votat ca o adăugire, cine este pentru? Împotrivă? Deschidem votul pentru 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru 27 împotrivă se respinge. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu este clar. Verificăm. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 27 împotrivă, se respinge. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar deschid votul pentru 62. Deci 62, repetă președinte. S-a închis votul. 24 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. 63 este compatibil cu 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 66. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul J. Cine este Deci, cine este pentru compromisul J? Împotrivă. Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 27 împotrivă, se respinge. Compromisul B, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum Votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 5 împotrivă și 15 abțineri. Se adoptă. Felicitări doamnei Harkin. The final vote is uh, by uh, Jean-Luc Benhamir. Acum trecem la votul asupra raportului domnului Benamias. Favor. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem la 15, o adăugire. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm la amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă, se respinge. 12, tot o adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20. Inadmisibil. Trecem la 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Președinte, aș cere scuze. Tocmai am votat, nu? Am un sentiment de deja vu. Bun, trecem la compromisul de cine e pentru. Împotrivă. Va trebui să verificăm. Se deschide votul, compromisul de. Votul s-a închis. 22 de voturi pentru, 21 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Trecem la 25 pentru, împotrivă. Cred că e prea apropiat, nu știu dacă toată lumea ridică mâna. Deci la 25 verificare electronică. Votul s-a închis. 20 pentru, 25 împotrivă, se respinge 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 32 pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica. Verificăm electronic 32. Cred că e clar, dar nu sunt foarte sigură. Foarte clar, 33 pentru, 12 împotrivă se adoptă. 31 devine caduc, 35 la, de asemenea, 33 devine caduc, amendament oral caduc, Trecem la 36. Pentru. Împotrivă. Nu îmi dau seama, așa că facem o verificare electronică la 36. Votul s-a închis. 29 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 37 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge 38 pentru. E caduc. Treizeci opt pentru. Treizeci opt pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Treizeci nouă pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul le pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 46 pentru 46 46 pentru, împotrivă, nu sunt sigură, așa că verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, Împotrivă? Nu e clar, se deschide votul la 48. Votul s-a închis. 22 pentru, 20 împotrivă, abținere, se adoptă. Compromisul F. Pentru, împotrivă, din nou nu e clar. Se deschide votul, compromisul F. Votul s-a închis. 20 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Votăm numărul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă celelalte devin caduce până la compromisul A. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 deci, Votăm asupra amendamentului 6 pentru, împotrivă, Deschidem votul electronic la amendamentul 6. Votul s-a închis. 23 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă. Cred că e la fel, dar verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 7. S-a închis votul. 25 pentru, 20 împotrivă, se adoptă compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final, s-a deschis votul asupra întregului text. s închis votul. 40 pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări raportorului. Uh, we have t now two letters on the mobilization of the European Globalization Adjustment Fund. And, uh, Două moțiuni în legătură cu negocierile la ajustarea la fondul uh, global, ce pentru, împotrivă, se adoptă. Și cred că cu asta am terminat cu voturile. Uh, we're going to have a short uh, five-minute break. Vom face o scurtă pauză de 5 minute, astfel încât să ajungă reprezentanții comisiei aici pentru a discuta despre proiectele pilot. Vă rog să vă reîntoarceți în 5 minute pentru raportul cu privire la proiectele pilot. Vă mulțumesc! Doar să vă anunț, încă îi așteptăm pe reprezentanții Comisiei pentru a discuta despre proiectele pilot. Sperăm că nu vor întârzia.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 Okay, thank you. Uh, let's get back to uh, the order of business. And it's... Haideți să ne întoarcem la oile noastre. Avem un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei privind proiectele pilot din uh, sfera noastră de competență și îi dau cuvântul domnului Gilbert Morin de la DG Employment. Prezentarea este deja pe ecran. Thank you, uh, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, am să vorbesc în limba mea maternă, limba franceză. Uh, ravi de pouvoir vous présenter. Mă bucur că am ocazia să vă prezint astăzi concluziile Comisiei privind implementarea proiectelor pilot. Dat fiind timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, vreau să vă propun, doamnă președinte, să uh, avem o abordare împărțită în două. Într-o primă parte, să vă fac o prezentare generală a implementării proiectelor pilot, punând accentul pe concluziile care trebuie trase și în acest context voi face câteva recomandări și într-o a doua parte voi răspunde la întrebările precise pe care le vor avea poate membrii comisiei referitoare la proiecte pilot individuale. Și dacă sunteți de acord, am să-i rog pe colegii mei care mă însoțesc astăzi aici să răspundă la și ei la aceste întrebări precise privind proiecte pilot individuale. Următorul slide, vă rog. Aș dori, în primul rând, să vă amintesc ceva. Vorbim astăzi despre 8 proiecte pilot și de trei mari teme. O temă fiind ocuparea, a doua condițiile de lucru și a treia protecția persoanelor vulnerabile. E vorba de opt proiecte pilot, mă scuzați, 7 implementate de Direcția Generală Ocupare și unul implementat de Direcția Generală Sanco. Acesta este ultimul proiect pilot, proiectul pilot numărul 8, referitor la situația ocupării din sectorul sănătății. Majoritatea acestor proiecte pilot au un buget de 1 milion de euro. Majoritatea au fost demarate în 2010, deși două dintre ele au fost uh, lansate în 2008. Faptul că acestea au fost lansate în 2010 înseamnă că acum Comisia este în proces de implementare a acestor proiecte și că majoritatea nu sunt încă disponibile și deci nu vă pot prezenta astăzi rezultatele amănunțite ale acestor proiecte pilot, pentru că sunt în curs de implementare. Acestea sunt implementate de comisie prin instrumente pe care le cunoașteți, cereri uh, de propuneri și cereri de oferte într-o situație pe care am menționat-o și anume cazul proiectului pilot privind uh, mobilitatea și integrarea lucrătorilor, proiectul pilot numărul 3. Respectivul proiect pilot a fost implementat prin intermediul orientărilor EURES. În ceea ce privește mijloacele. Un alt punct, numai proiectul numărul 4 și anume proiectul pilot privind munca precară, va fi continuat și în 2011 prin două noi angajamente. Celelalte proiecte se vor încheia sau vor face obiectul unor credite de plată pentru 2011. Următorul slide, vă rog. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte în legătură cu modul în care Comisia a implementat proiectele pilot. După cum v-am spus, acest lucru s-a făcut prin cereri de oferte și prin cereri de propuneri. Vreau să vă spun că publicarea acestor cereri de oferte a stârnit un interes clar al uh, lumii exterioare. În consecință am primit foarte multe propuneri și, tot în consecință, rata de executare este în general ridicată pentru toate aceste proiecte pilot. Este o rată de la, care merge de la 80 până la 100%. Dacă doriți, vă prezint cifrele pentru fiecare proiect în parte, însă media generală este cam de 90%, mergând chiar spre 100%. Cu o excepție pe care trebuie să o menționez și am să revin asupra ei în cursul prezentării, e vorba de proiectul pilot numărul 3, care se referă la mobilitate și la integrarea lucrătorilor și care a fost implementat prin orientările EURES, după cum v-am mai spus. entitățile EURES nu au profitat, sau cel puțin nu au profitat toate de ocaziile pe care le aveau în acest domeniu. Din cei 49 de beneficiari EURES, numai 11 au prezentat proiecte în acest domeniu, iar rata de executare a acestor proiecte pilot este uimitor de scăzută în comparație cu a celorlalte proiecte pilot, fiind undeva la 20%. Voiam să mai subliniez și că, dincolo de succesul reprezentat de interesul pentru părțile implicate, uh, vreau deci să vă atrag și atenția asupra impactului de resurse umane pentru colegii de la comisie. Odată ce proiectele pilot sunt adoptate în cadrul procedurii bugetare, comisia trebuie să uh, îndeplinească diferite etape începând cu pregătirea unei decizii de finanțare, pregătirea și aplicarea proiectelor de uh, cerere de propuneri și apoi monitorizarea și implementarea. Următorul slide, vă rog. Într-o a doua fază, după ce v-am prezentat uh, global implementarea proiectelor, Vreau să vă spun câteva cuvinte despre plus valoarea utilizării proiectelor pilot din punctul nostru de vedere. O primă concluzie pe care o trage concluzia din aceste proiecte pilot este că acestea sunt utile pentru că își aduc contribuția la dezvoltarea politicilor la nivel național și la nivel european fie că este vorba de uh, colectarea de date, pregătirea de legislație, de inițiative politice și în acest caz, cadru vreau să subliniez proiectul pilot privind condițiile de lucru ale lucrătorilor detașați. Aici sunt proiecte implementate care vor contribui la uh, pregătirea politi- uh, politicii, inițiativei politice prevăzute pentru 2011. La fel, proiectul pilot privind măsurile pentru menținerea ocupării care uh, va contribui și el direct la implementarea inițiativelor în, acest, uh, în același cadru al Youth on the Move. Cea de-a doua contribuție la dezvoltarea politicilor este reprezentată de o mai bună înțelegere a situației din statele membre în diferite domenii, pentru că se știe Prea adesea, situația din statele membre rămâne necunoscută, iar proiectele pilot ne ajută să o cunoaștem mai bine. Este cazul proiectelor pilot privind abuzul asupra persoanelor în vârstă, locurile de muncă precare și lucrătorii detașați. Cel de-al treilea element se referă la identificarea și uh, împărtășirea bunelor practici, învățarea reciprocă, este iarăși vorba de, de proiectele pilot vizând uh, persoanele în vârstă, măsurile pentru menținerea ocupării și așa mai departe. Mai ales, acest lucru se întâmplă în cadrul metodei deschise de coordonare în domeniul protecției sociale și al incluziunii sociale. Următorul slide, vă rog, un al doilea punct pe care doream să-l menționez se referă la vizibilitatea comunicării rezultatelor proiectelor pilot. Într-adevăr, este foarte bine ca proiectele pilot să fie implementate, însă este foarte bine și necesar să se asigure și diseminarea și vizibilitatea pentru părțile implicate. În cadrul fiecărui proiect pilot, cel puțin una din cele trei metode pe care le voi menționa este utilizată, adică diseminarea rezultatelor prin seminarii și conferințe organizate de comisie, prezentarea rezultatelor în cadrul unor foruri deja existente, cum ar fi uh, Comisia de Educare și de Protecție Socială și așa mai departe, și în multe cazuri proiectele, rezultatele proiectelor pilot sunt publicate sub formă de broșură sau pe pagina de internet a Comisiei. Un alt element pe care doresc să-l menționez în legătură cu plus valoarea utilizării proiectelor pilot Trebuie să revenim la slide-ul anterior. Spuneam că un alt element al plus valorii este reprezentat de promovarea de parteneriate cu societatea civilă. În multe cazuri, proiectele pilot sunt uh, susținute de părți implicate sau implică aceste părți. O altă plusvaloare a acestor proiecte pilot, mai ales pentru trei dintre ele, menținerea ocupării, restructurarea și uh, munca precară. Aceste proiecte pilot se înscriu direct în acțiuni întreprinse de Uniunea Europeană pentru combaterea crizei, criză care, după cum știți, este însoțită de o precarizare a condițiilor de muncă și de restructurări din ce în ce mai numeroase. Doamna președinte, aș dori să-mi închei prezentarea printr-o serie de recomandări pe care le prezint Comisiei dumneavoastră, dacă îmi permiteți, în baza experienței Comisiei Europene din domeniul implementării acestor proiecte pilot. Am șase recomandări. Prima se referă la consolidarea coerenței și complementarității cu alte instrumente ale Uniunii Europene. În foarte multe cazuri, constatăm că activitățile uh, desfășurate prin proiectele pilot ar putea să fie finanțate prin alte programe ale Comisiei. Este cazul proiectului pilot privind mobilitatea și EURES, sau abuzul persoanelor în vârstă și programul DAFNE, sau măsurile de uh, menținere a ocupării și programul Progress. Este important să ne asigurăm că uh, acțiuni similare nu uh, sunt prevăzute în alte programe implementate de comisie. Se, evitea, se evită astfel uh, dublarea eforturilor și uh, irosirea resurselor bugetare. Cazul EURES este unul tipic. Proiectele respective ar fi putut fi finanțate prin rețeaua EURES. Și după cum v-am mai spus, această rețea nu și-a manifestat interesul pentru acțiunile de pregătire. Cea de-a doua recomandare, care se leagă de prima, ar fi bine ca în faza de identificare a temelor pentru proiectele pilot să fie consultată Comisia pe aceste teme, pentru a asigura complementaritatea și coerența acțiunilor pilot și acțiunilor Comisiei. O a treia recomandare se referă la identificarea priorităților. Ne dăm seama de faptul că dacă avem prea multe proiecte pilot cu sume mici, au consecințe negative, influențând negativ impactul și plus valoarea. Comisia propune o altă abordare, decât să fie multe proiecte cu sume mici, să existe mai puține proiecte cu bugete mai mari. Și de altfel remarc că în ceea ce privește bugetul 2011 în curs de discutare, aceasta a și fost abordarea uh, urmată fiind un proiect de 4 milioane de euro pentru First Job EURES și apoi încă două proiecte noi și numai unul din proiectele pilot actuale va fi continuat în 2011. Deci pentru 2011 vor fi patru proiecte pilot, dintre care unul există deja referitor la locurile de muncă precare. Cea de-a patra recomandare pe care doresc să o fac se referă la o prezentare sistematică a rezultatelor acestor proiecte pilot la Parlamentul European și mai ales la Comisia dumneavoastră. După cum v-am spus, în majoritatea cazurilor nu avem încă rezultatele pentru proiectele pilot, pentru că ele sunt în curs de implementare, dar de îndată ce le vom avea, vă stăm la dispoziție pentru a vă prezenta rezultatele interesante ale acestor proiecte pilot și mă gândesc mai ales la un proiect pilot care s-a încheiat acum, Referitor la restructurare și gestionarea schimbării, rezultatele vor putea fi prezentate la comisia dumneavoastră când doriți. Și ultimele două recomandări pe care îmi permit să vi le transmit se referă pe de-o parte la evaluare, care este foarte utilă din punctul nostru de vedere, este foarte bine să se evalueze proiectele pilot și impactul lor la nivel național și european, ceea ce nu s-a făcut din câte știm noi. Și, pe de altă parte, ultima recomandare, să asigurăm o mai bună diseminare a rezultatelor de către beneficiarii proiectelor. V-am explicat adineauri că sunt prevăzute mai multe acțiuni de comunicare, acestea nu se desfășoară sistematic și noi am dorit să consolidăm acest aspect invitându-i pe beneficiari, beneficiarii acestor proiecte sau acestor subvenții să includă în candidatura lor și un plan de comunicare și de diseminare. Acest lucru a fost utilizat foarte eficient în cazul unui proiect pilot, din câte știm noi, referitor la ocuparea persoanelor care suferă de autism. Este un exemplu de bune practici pe care am dorit să îl răspândim. Am încheiat aici prezentarea mea generală. Am dorit să vă prezint într-o primă fază concluziile pe care le-a tras Comisia din implementarea acestor proiecte pilot, într-o a doua fază să vă prezint sugestii de recomandări după cum v-am explicat, deocamdată avem puține rezultate concrete de la diferitele proiecte pentru că sunt în curs de implementare, însă dacă doriți informații detaliate privind uh, modul în care Comisia intenționează să implementeze actualele proiecte pilot, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc deputaților pentru atenție. Mulțumesc, a fost o prezentare foarte utilă. Am câteva întrebări dar am să dau mai întâi cuvântul celorlalți colegi. Doamna Morin Chartier are cuvântul acum. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și vreau să-i mulțumesc domnului Gilbert Moran pentru această prezentare. Este interesant, dar de fapt este numai o prezentare sumară așteptăm să avem mai multe informații, așa cum ați spus și dumneavoastră. Câteva elemente care m-au interesat în mod special. Nivelul crescut de executare a bugetului. Atunci când vedem cifre de 90 până la 100%, asta înseamnă că proiectul a fost într-adevăr uh, cât se poate de apropiat de realitatea de pe teren ceea ce nu este uh, garantat de fiecare dată. În evaluările pe care le veți efectua, având în vedere faptul că această rată de executare este atât de mare, ar fi bine dacă ați putea să urmăriți în paralel efectele pe care aceste proiecte pilot le-au avut asupra programelor clasice ale Comisiei. A existat un fenomen de trans de transfer, de uh, înglobare. Ați lucrat mai mult pentru aceste proiecte pilot decât pentru știu eu ce alt program uh, cu un profil apropiat, deci ar fi interesant pentru noi să știm care, au fost, care a fost impactul proiectelor pilot asupra celorlalte programe ale Comisiei. O a doua remarcă pe care doream să o fac evaluarea impactului real asupra politicilor naționale. Vom avea oare legislație nouă sau programe naționale care vor reprezenta un follow-up a acestor politici comunitare? Oare aceste proiecte pilot au putut să declanșeze noi inițiative legislative naționale? ar fi bine să putem să ne concentrăm și asupra acestui aspect. Un al treilea punct. Beneficiarea acestor proiecte pilot. Știu, sunt conștienți de faptul că e vorba despre politici europene. Atunci când uh, suntem printre alegătorii noștri, ne dăm seama cât este de greu să uh, îi facem pe oameni să știe ce face concret Europa pentru ei. De exemplu, mă gândesc la acest proiect pilot pentru persoanele care suferă de autism. Deci, vreau să știu dacă aceste proiecte au fost cu adevărat lizibile și dacă s-a știut că era vorba despre inițiative europene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Schröter și apoi domnul Christensen. Äh, Mulțumesc. Pe mine m-ar interesa în primul rând următorul aspect. De ce lucrurile nu au mers foarte bine cu EURES? Vorbim despre mai multe proiecte. Există proiecte care sunt foarte importante și care au fost făcute împreună cu anumiți parteneri. Am pus și o întrebare și știu că și aș vrea să știu dacă ține de competențele comisiei, de unde au survenit aceste probleme. E păcat că acest proiect, care este unul foarte important, a fost acum închis, s-a încheiat ar fi trebuit să fie consolidat și de aceea mi se pare foarte important ca Comisia să analizeze mai bine situația, să vadă unde sunt aceste probleme. Și mă uimește și următorul lucru, în ceea ce privește coerența. Ați spus că proiectele pilot trebuie să se alinieze unele cu celelalte pe diferite linii, dar în cadrul mobilității și partenerilor sociali există anumite lipsuri și aici mai trebuie muncit. Mulțumesc! Thank you. Ole Christensen. Mulțumim, domnul Ole Christensen, acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Un lucru mi se pare important, și anume că aceste proiecte să fie continuate. Nu numai proiectele pilot, dar și cele care fac parte sau care sunt finanțate din Fondul Social European. Atunci când există asemenea proiecte pilot care, într-adevăr, au un impact asupra societății, e păcat să renunțăm la ele. Comisia vine și ne vorbește despre aceste proiecte atunci când ele s-au finalizat, dar ar fi interesant dacă am putea uh, ști cum evoluează um, programele, proiectele, înainte ca uh, să se fie ajuns la etapa finală. Poate că nu avem nevoie de um, bani suplimentari. Dar eu sunt convins că cu aceiași bani am putea să facem și mai multe proiecte, pentru că dacă evaluarea se face numai um, în momentul în care proiectele au fost finalizate, e foarte greu să obții credite suplimentare pentru bugetul de, de anul de după. De aceea vreau să întreb comisia dacă nu ar fi posibil să avem o evaluare uh, făcută în momentul derulării, pe, pe parcursul derul, derulării proiectului. Ar fi foarte util. Mulțumim. Acum domnul uh, Cercas. Mulțumesc, doamna președintă. Eu mă alătur colegilor care au mulțumit reprezentantului Comisiei pentru prezentarea făcută și sper să obținem și noi o copie a acesteia. De asemenea, cu toată politețea, aș vrea să spun că nu sunt deloc mulțumit. Deși am avut o prezentare pentru acțiunile pregătitoare și proiectele pilot pentru anul 2010, nu știm nimic mai mult decât uh, ce ni s-a spus și azi dimineață. De 30 de ani Parlamentul face uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, dar cunoștințele noastre sunt foarte superficiale. Atunci când sunt povești de succes, precum uh, uh, sistemul de, de microfinanțare, uh, toată lumea află despre un asemenea proiect pilot dar din câte înțeleg eu din prezentarea comisiei de azi dimineață, proiectele pilot reprezintă puncte de plecare pentru noi inițiative legislative, pentru noi programe în statele membre. În plus, datorită acestor proiecte, se organizează o mulțime de seminarii, de conferințe, se adună date. Eu cred că mai sunt multe lucruri de făcut, pentru că există resurse bugetare puse la dispoziția uh, Comisiei pentru aceste proiecte pilot, dar nu avem senzația că știm exact cât de eficient se cheltuiesc acești bani. Și apoi aș vrea să știu exact cât de relevante sunt aceste proiecte uh, pilot. Aș vrea să existe o evaluare mult mai riguroasă a um, um, utilizatorilor finali, a beneficiarilor, aceștia înșiși să facă ei o evaluare despre cât de utile le-au fost aceste proiecte pilot. Prin urmare, sunt mulțumit de recomandările pe care le face comisia la sfârșitul prezentării sale, căci și eu cred că până la următoarea întâlnire cu comisia am putea să avem un cadru de evaluare mai bun. Și vom putea să vedem în ce măsură proiectele pilot pot să fie folosite pentru a pune la punct noi politici, iar Parlamentul trebuie să fie ținut la curent și trebuie să vedem exact care au fost rezultatele tuturor proiectelor pilot. Eu unul am o întrebare precisă pentru reprezentantul Comisiei. Cum se poate face pentru ca Parlamentul să fie în mod regulat ținut la curent? Cum am putea stabili o cooperare între Comisie și uh, Parlament pentru a, a face un follow-up a fiecărui proiect pilot și a fiecărei acțiuni pregătitoare? Președinta, doresc să vă informez că în dosarele dumneavoastră aveți un document despre proiectele pilot și prezentarea PowerPoint va fi trimisă prin e-mail. Și eu vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare. Și dacă e să preiau ce au spus unii dintre membri, dumneavoastră și colegii dumneavoastră, știți mai bine cum poate fi diseminată informația, cum pot să fie ajutați, uh, uh, informați beneficiare. Deci cum am putea să facem ca mesajul nostru să fie bine transmis în statele membre, așa cum spunea și doamna Moran Chartier. De multe ori aceste proiecte pilot sunt derulate, dar nimeni nu știe că e vorba despre inițiative europene. Ați spus că există și anumite punți care se creează între foste proiecte pilot și noi programe, noi inițiative legislative. De exemplu, ce legături există între dumneavoastră și programe precum DAFNE, de exemplu, apropo de um, abuzarea persoanelor foarte tinere, copiilor. Deci e important să știm exact cum putem să folosim informația și să o comunicăm statelor membre pentru ca ele să nu mai reinventeze roata și să țină cont de toate aceste date care au fost culese datorită proiectelor pilot de multe ori se spune avem nevoie de mai mulți bani pentru cercetare, dar până la urmă această cercetare a fost deja făcută, studiile au fost efectuate datorită proiectelor pilot, dar s-ar putea ca statele membre să nu fie la curent cu asta, pentru că nu a fost suficient de bine făcută comunicarea în jurul acestei proiecte pilot. Deci aș fi recunoscătoare dacă dumneavoastră sau cineva dintre colegii dumneavoastră mi-ar răspunde la această întrebare. Reprezentantul Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să răspund la întrebările mai generale, iar apoi colegii mei să dea niște răspunsuri și ei. Aș dori să răspund la întrebarea doamnei Schroeter în legătură cu EURES, programul, acest program, acest uh, program pilot. În primul rând vreau să spun că vorbim de proiecte la o scară relativ mică, de aproximativ un milion de euro. De multe ori acestea se implementează pe teritoriul Uniunii Europene. Sunt niște proiecte mici. Ca să fim cinstiți în ceea ce privește impactul, un milion de proiecte pilot în toate statele membre ale Uniunii Europene, ei, acestea nu vor avea un impact foarte mare. De aceea, noi recomandăm să existe mai puține proiecte pilot, dar acestea să aibă dimensiuni crescute. În al doilea rând, în ceea ce privește valoarea. Pe timpul prezentării mele am spus deja și cred că asta Astfel voi răspunde domnului Sercas și doamnei Moran Chartier în ceea ce privește importanța evaluării proiectelor pilot ex post. Nu am făcut acest lucru până acum, dar am spus că trebuie să existe o evaluare a proiectelor pilot Putem evalua acest impact prin diferite metode. Cum au contribuit proiectele pilot în schimbarea politicilor în statele membre? cum au fost folosite ca instrument pentru dezvoltarea de politici la nivelul Uniunii Europene, cum au fost acestea implementate alături de alte programe cred că există un întreg câmp de studiu aici pe care trebuie să îl analizăm și vom face acest lucru împreună cu Parlamentul. Sunt de acord cu faptul că trebuie consolidată coerența cu programele existente. Ca răspuns la un comentariu al doamnei Moran Chartier și al dumneavoastră, doamnei președinte, cred că, în general, proiectele pilot sunt complementare muncii noastre în alte programe. Atât cât este posibil, încercăm să ne asigurăm că există o complementaritate între proiectele program și celelalte programe ale Comisiei. Proiectele pilot ar trebui să își atingă scopul și, în general, acest lucru se întâmplă. Însă a existat acest caz, cazul Eures, și atunci nu, lucrurile nu au stat așa. Sunt de acord cu faptul că vizibilitatea trebuie consolidată, vizibilitatea proiectelor pilot. Am spus deja că sunt proiecte la scară relativ mică, Cred că ar trebui să îl ascultăm pe colegul meu din partea stâncă în ceea ce privește munca de, disemina, de diseminare care a avut loc la proiectele pilot structurale. Acestea sunt un exemplu foarte bun în ceea ce privește comunicarea. Aceasta a existat și a dus la cred eu, un grad crescut de cunoaștere a rezultatelor programului pilot. Colegul meu vă va explica mai multe despre acest proiect pilot care a fost uh, prezentat în Spania a ministrilor. Acesta e, așa cum am spus, un exemplu foarte bun de bune practici. Sunt de acord cu colegii care au spus că trebuie să ne asigurăm că această comisie este informată cu privire la implementarea proiectelor pilot. Această prezentare a fost folositoare, dar cred că trebuie ca acest tip de muncă să continue, Parlamentul să fie informat. Aceste schimburi de opinii, organizate constant, nu trebuie doar să vă informeze pe dumneavoastră cu privire la proiectele pilot, dar și să există o discuție cu dumneavoastră dacă trebuie să continuăm sau nu proiectele pilot aflate în desfășurare. În mod ideal, o asemenea discuție trebuie să aibă loc atunci când se discutate aceste proiecte pilot în cadrul comisiei dumneavoastră. Atunci puteți invita comisia să vă spună despre implementare, despre posibile priorități pentru viitoarele programe pilot și putem analiza și sinergia, complementaritatea între proiectele pilot și alte activități, alte programe implementate de comisie. doamnă președinte, despre diseminare. Cum am spus, există exemple foarte bune pe care vi le va spune colegul meu imediat despre o diseminare bună, însă este foarte important să existe planuri de diseminare în cadrul proiectelor pilot. De aceea, într-una din recomandările noastre, am spus că trebuie inclus un asemenea plan de diseminare și comunicare, astfel încât cei care beneficiază de proiecte să știe de la început că și acest element este unul foarte important în cadrul proiectelor pilot. Pe scurt, cred că putem să facem mai multe, putem îmbunătăți evaluarea, diseminarea și avem niște exemple foarte bune deja în acest sens. Însă, rata de executare ne arată în general că există o cerere pentru asemenea proiecte. De multe ori, avem mai multe proiecte decât ne permite bugetul. Așa că un număr de proiecte trebuie să fie eliminate pentru că nu avem fonduri suficiente. Și mă întorc la recomandarea mea, care este foarte importantă. Dacă aceste proiecte trebuie e să fie eficiente și să aibă un impact, atunci vă recomand să ne concentrăm pe mai puține proiecte, dar cu bugete mai mari. Și, doamnă președinte, acum îi voi da cuvântul colegului meu, Jean-François, și apoi domnului Marco Ferri, din partea URES. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să vă prezint foarte pe scurt rezultatele campaniei de difuzare a informației despre un proiect pilot care datează din 2008 și anume cum au fost ajutați lucrătorii în urma unei faze de uh, restructurare a întreprinderilor. Deci acest proiect pilot își propunea să ajute lucrătorii în timpul unei asemenea perioade de restructurare cu măsuri care vizau să îi pregătească mai bine pe lucrători pentru această perioadă de schimbare și, de asemenea, măsuri de promovare a celor mai bune exemple. Proiectul s-a derulat în 2008 și în 2009 și am lansat 27 de seminarii, câte unul în fiecare stat membru, în care să putem să dezbatem, să discutăm, să analizăm măsurile care puteau să fie uh, întreprinse în fiecare stat membru pentru a putea eventual anticipa și a pregăti uh, o asemenea schimbare. La aceste seminarii uh, participau sindicate, angajatori, autorități publice și specialiști. Și încercăm să facem o analiză a sistemelor naționale. Apoi, s-a elaborat un raport de sinteză a diferitelor uh, practici naționale în care se putea vedea care erau uh, elementele comune și care erau condițiile uh, ce trebuiau întrunite pentru a ajunge la un succes. Între 2009 și 2010 am publicat aceste rapoarte. Apoi, în colaborare cu președinția belgeană, am organizat o conferință cu 500 de participanți, unde rezultatele acestor seminarii și acestor rapoarte au putut să fie abordate. Mai mulți miniștri de resort erau prezenți la această conferință și a existat un numitor comun. S-a văzut că era necesar să se creeze un cadru comun european de bune practici pentru a gestiona restructurările de întreprinderi. Și, plecând de aici, recent Comisia a propus în comunicarea sa despre politica industrială și în cadrul uh, mandatului de piață internă, deci s-a propus consultarea partenerilor sociali în vederea elaborării unui cadru european în ce privește gestionarea restructurărilor. și ne-am propus să prezentăm rezultatul acestei consultări în fața comisiei dumneavoastră. Așa cum am procedat și în urmă cu un an pentru un alt suport pe care ni l-a uh, oferit Parlamentul European, în urma căruia au fost uh, efectuate 18 studii sectoriale care acum sau la baza unui alte comunicări uh, ce urmează a fi date publicității a Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumim. Cred că altcineva din partea Comisiei dorea să ia cuvântul. Marco Ferri, am... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Marco Ferri și sunt coordonatorul EURES și am să încerc să-i răspund doamnei Schröder la întrebarea în legătură cu ce nu a mers. Și am să încerc să fiu succint. Atunci când proiectul pilot a ajuns în fața noastră, pentru noi era o chestiune familiară, pentru că în 2008 comisia aceasta a produs un raport referitor la planul de acțiune comun privind mobilitatea, prin care invita Comisia să desfășoare activități pentru integrarea lucrătorilor migranți și a familiilor lor. Noi am preluat această idee și atunci când am discutat orientările EURES împreună cu rețeaua EURES, care este compusă de din serviciile publice din statele membre și din partenerii sociali, noi am propus această idee. Și această idee este inclusă în ghidul EURES. Așadar, asta nu a mers, de fapt. Asta a fost greșeala, pentru că nu e vorba de un pilot proiect, de un proiect pilot în sine, ci de ceva care face parte din EURES, un proiect pe care noi îl vom îndeplini în următorii ani cu EURES. Și eu constat două probleme, ca să vă explic eu, după părerea mea, ce nu a mers. Primul lucru care nu a mers a fost explicarea ratei de angajament scăzute, pentru că avem uh, doar 110.000 uh, de euro dintr-un milion. Atâta s-a folosit. Atunci când am spus serviciilor publice și uh, dacă ar dori să colaboreze cu ONG-uri pentru aferirea de servicii pentru migranți, ne-au spus că nu e treaba lor, cu excepția câtorva situații. Deci, doar 11 state membre au desfășurat proiecte pilot, însă ne aflăm într-o fază incipientă, ceea ce explică faptul că rata de angajament este atât de mică, pentru că orientările URES sunt valabile 3 ani. Așadar, s-a spus că la început, s-a, spus la început că nu se poate face asta pentru că e ceva nou și noi avem altele de făcut și uh, am să vă spun acum al doilea motiv al ratei mici de angajament, e vorba de criza economică. Cei din sectorul public au multe de făcut, se află sub mari presiuni și ne-au spus pur și simplu că nu e acum momentul să se ocupe de integrarea lucrătorilor migranți, pentru că aceștia pleacă din țările unde lucrau, pot să vă dau exemplul Irlandei, care oferă servicii pentru lucrătorii migranți care er, au rămas în Irlanda prin ONG-uri și ajută să se integreze în societate, să reintre pe piața de muncă prin uh, programe desfășurate de voluntari. Eu cred că acestea sunt cele două motive care explică rata de absorpție mică a acestor proiecte pilot. Deci, în primul rând, a fost un lucru nou pentru serviciile publice și private și al doilea motiv este criza economică pentru că actorii care au desfășurat aceste proiecte pilot aveau multe alte lucruri de făcut. Și deci resursele disponibile pentru aceste proiecte nu au fost disponibile anul acesta însă am încredere că în anii următori uh, se va uh, realiza acest lucru și că partenerii noștri vor uh, realiza aceste activități. Faptul că ei intenționează să le, să le îndeplinească arată că proiectele pilot au fost înglobate în acțiunile EURES. Primul an, deci, nu este foarte bun, însă anul următor va fi mult mai promițător pentru că mai multe state vor îndeplini aceste acțiuni. Și de ce am ales să nu implementăm ă, programul nostru prin proiectele pilot. Din două motive, e vorba de resurse, după cum a explicat Nicola, implementarea unui proiect pilot de 1 milion și de 10 milioane implică aceleași resurse. Și noi preferăm, deci, să dăm aceste sarcini EURES. De ce? Pentru că EURES este o rețea care există de 15 ani, este foarte vizibilă în statele membre, este o rețea pe care cetățenii o asociază cu Europa, după cum arată ultimul eurobarometru, și deci noi am considerat că EURES poate să facă acest tip de activități care să acorde mai multă vizibilitate acțiunilor. Sper că v-am răspuns la întrebări și uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc, a fost foarte util. Cred că sugestiile de a uh, discuta regulat cu Parlamentul sunt foarte bune, poate de două ori pe an, și aș dori să revenim asupra anumitor proiecte pilot și să știm exact ce se întâmplă cu ele. Mulțumesc tuturor foarte mult pentru prezentarea foarte bună. Mulțumesc! presentation by the Commission. Prezentarea comisiei este urmată de prezentarea raportorului. Am să-i dau cuvântul acum reprezentantului comisiei, domnul Iacob, pentru a ne prezenta această propunere. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. De mult timp vorbim despre îmbătrânirea populației și acest lucru se întâmplă acum cu adevărat. Asta pentru că baby boom-ul de acum 60 de ani a uh, dat naștere unor cetățeni care acum ajung la vârsta pensionării. Deci, forța de muncă din Uniunea Europeană se reduce, iar numărul de persoane care au 60 de ani și mai mult crește rapid. Această îmbătrânire este prezentată ca o amenințare pentru societatea noastră, pentru prosperitate și pentru solidaritatea intergenerațională. Însă această percepție uh, nu ia în seamă potențialul imens al persoanelor în vârstă. Ca lucrători ar uh, crea șanse pe piața de muncă, de asemenea ca voluntari, ca asistenți și e vorba și de persoane care pot trăi autonom sau ar putea trăi autonom chiar în condiții de boală prin crearea unui mediu propice. Este vorba de îmbătrânirea activă. Toate aceste chestiuni fac parte din îmbătrânirea activă, care reprezintă un proces de păstrare a solidarității intergeneraționale. Această promovare a îmbătrânirii active necesită coordonare între diferite niveluri politice, tipuri de politici și între societatea civilă și sectorul public. Uniunea Europeană are un rol de jucat în acest sens. După cum subliniază raportul domnului Manhol, avem multe procese politici, politice, cum ar fi metoda deschisă de coordonare și fondurile structurale și programele de inovare care pot susține eforturile statelor membre pentru îmbătrânirea activă. Odată cu propunerea Anului European al Îmbătrânirii Active, care să fie 2012, Comisia dorește să creeze un cadru pentru intensificarea eforturilor de, privind îmbătrânirea activă, pentru a spori uh, vizibilitatea politicilor desfășurate la diferitele niveluri. Acest an european nu înseamnă doar organizarea unor evenimente foarte vizibile în 2012. E vorba de fapt de un efort multianual de modificare a politicilor și a atitudinilor. Încă din 2011 invităm părțile implicate să-și ia angajamente specifice pentru ca primele activități să se desfășoare în cadrul anului european și aceste ateliere trebuie să continue și după 2012. Cum vom uh, realiza această trecere la îmbătrânirea activă? succesul anului european va depinde de cât de pregătiți vor fi cei implicați să-și ia angajamentul în acest, pe, pentru acest proces. Acest angajament există pentru că proiectul se bucură de un sprijin extins din partea societății civile și din partea statelor membre. Deci, această susținere este o garantare a succesului pentru anul european al îmbătrânirii active. La fel a fost și proiectul referitor la solidaritatea intergenerațională, care nici nu a primit sprijin bugetar de la Uniunea Europeană. Și spun asta pentru că nu am solicitat uh, un buget specific pentru acest an european. Vom utiliza resurse disponibile din diferitele domenii politice. Avem programele Uniunii Europene care trebuie să fie folosite. Cercetare, sănătate, învățare de-a lungul vieții, ocupare, fondul social european. Pentru a acorda o vizibilitate suplimentară acestor activități, le vom acorda o deosebită atenție în comunicările noastre. Un buget specific pentru anul european ar aduce foarte puțin în plus la aceste resurse și ar însemna că, e, că mai puțin personal va fi disponibil pentru coordonarea activităților din anul european, pentru că va trebui ca uh, membrii personalului să se ocupe de gestionarea bugetului. Înainte de a încheia, vreau să vă mai prezint un subiect care este destul de controversat, e vorba de titlul anului european. Am subliniat faptul că acest an european se referă la solidaritatea intergenerațională. Deci de ce nu apare acest concept în titlu, mă veți întreba? Titlul se referă la ceea ce trebuie să fie făcut pentru a păstra solidaritatea intergenerațională. E un titlu scurt și clar și acesta este obiectivul nostru de comunicare. Însă acest titlu are și marele avantaj de a nu evoca o imagine a persoanelor în vârstă ca persoane care au nevoie de asistență și de solidaritate din partea celorlalți. Sigur că persoanele în vârstă trebuie să se bazeze pe solidaritatea altora, însă sunt și foarte multe persoane în vârstă pline de resurse. Și ce dorim noi să arătăm ca imagine prin acest an european este o imagine pozitivă a persoanelor în vârstă ca persoane care își aduc contribuția la societate, care au grijă de alții și de ei înșiși și dorim să arătăm că mobilizarea acestui potențial ne va garanta posibilitatea de a păstra solidaritatea intergenerațională. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, dar acum cuvântul raportorului Martin Kastler. Domnul Kastler. Ja, vielen Dank. Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare foarte bună în legătură cu anul european al, îmbătrânirii active, anul 2012. Mulțumesc domnului din partea Comisiei. Informațiile au fost foarte interesante și pot să fie baza consultărilor noastre în Parlament. Tema este una de actualitate pentru noi în Bruxelles, dar și în statele membre. Cred că și acolo această temă are o importanță mare. Și asta dacă observăm care e evoluția demografiei în Europa și care sunt conse consecințele în viața de zi cu zi ale acestor modificări. Ne gândim aici la sistemul de pensii și acestea intră în discuție. Așa că această inițiativă este una foarte bună pentru că oferă condiții mai bune și oportunități mai bune de ocupare a oamenilor din Europa. Este bine și că se abordează și întrebarea cum pot vârstnicii să joace un rol important în viața profesională și cum se poate uh, sprijini această evoluție. În ceea ce privește subsidiaritatea, Comisia are aici un rol de coordonare. Vine să consolideze aceste întrebări. Se pot aici implica și societatea civilă, partenerii sociali, diferite organizații cu care pot fi duse discuții. În calitatea mea de raportor, sprijin această inițiativă. După anul european uh, de luptă împotriva sărăciei, a existat apoi anul european al voluntariatului, iar mai departe, anul 2012, acest an, și aici există o discuție, ați spus și dumneavoastră că titlul e, ar putea duce la niște controverse. Cum vom numi acest an? va, va exista în titlu și această relație între generații, vom pune o cratimă, cum exact va arăta acest titlu, va trebui să discutăm. Însă nu acesta va fi punctul cel mai important din discuțiile noastre. S-a discutat deja despre o linie bugetară. Vor exista cu siguranță întrebări pentru că un an european fără fonduri, să, dacă va fi așa în titlu, fără mijloace, dacă se poate formula așa, e clar că există structurile. Ați spus și dumneavoastră ce era de spus în legătură cu aceste structuri, însă cred personal că e o întrebare foarte importantă pentru acest an european ce se va întâmpla în acest caz în care nu există un buget propriu, se va discuta cu siguranță. Deci vor exista discuții nu doar despre titlu, ci și despre buget. Cred că din propunerea comisiei, din uh, discuțiile din cadrul comisiei noastre, vom avea o bază foarte bună pentru viitoarele dezbateri. Cred că pot să spun că vom putea trece peste granițele dintre diferitele grupuri politice, vom discuta cu raportorii din umbră, vom discuta și cu celelalte comisii, vor mai exista încă două comisii implicate, CON și Comisia pentru Cultură, și sper că împreună vom putea prezenta un document foarte bun și sunt dispus la discuții. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest document. Uh, uh, uh, Mulțumesc. Mai am o, una sau două întrebări. Domnul Iacob ne-a vorbit despre o oportunitate. De multe ori când vorbim despre îmbătrânire, o populație care îmbătrânește, toată lumea vede acest factor ca fiind unul negativ. Este important că putem să Uh, arătăm acum o imagine pozitivă a, vârstic, a vârstnicilor. În cele mai multe state membre, toată lumea îngrijorată ce vom face cu această schimbare demografică, conceptul e văzut negativ peste tot. Dar trebuie să vorbim și despre rezultate. Au existat atât de mulți ani europeni pentru persoanele cu dizabilități pe diferite subiecte. Dar dacă există doar conferințe în statele membre, conferințe mari, minunate, toată lumea se laudă, a, nu e superb că avem un asemenea an european, însă dacă la sfârșit nu se ajunge la niciun rezultat, trebuie să vedem ce putem schimba pentru a merge mai departe. Și de aceea m-am bucurat că noi și Parlamentul vor vorbi de, vom vorbi despre niște rezultate pozitive ale acestui an un rezultat pozitiv în ceea ce mă privește pe mine, a fost atunci când a existat anul persoanelor cu disabilități. Atunci am vrut să ne asigurăm că va exista legislație care va ajuta. Și trec acum la directiva orizontală, care este blocată în Consiliu, așa cum știm cu toții. Cât de important credeți că este să fie deblocată această directivă în Consiliu? Sper să se întâmple acest lucru înainte de anul 2012. Însă cred că trebuie să acționăm. Există directiva din 2000 în ceea ce privește ocuparea, care luptă împotriva discriminării la locul de muncă. Știm că aceasta a fost implementată parțial de anumite state membre. Însă, dacă persoanele vârstnice nu pot să ajungă în faza de ocupare, atunci această directivă nu are sens pentru ei. De aceea cred că directiva antidiscriminare cu privire la accesul de bunuri și servicii pentru persoanele cu dizabilități trebuie să fie deblocată. Știu unde sunt problemele. Însă, dacă nu reușim până atunci să deblocăm directiva, cum putem să punem presiune asupra statelor membre? Există unul care blochează acum lucrurile, dar mai există și altele în spatele acestui stat membru. Cum putem să acționăm astfel încât să avem un rezultat pozitiv ca directiva aceasta să existe. Încercăm de foarte mulți ani să facem acest lucru. Însă trebuie să ne asigurăm că vom ajunge la un rezultat pozitiv. Ați putea să ne spuneți mai multe despre alte rezultate pozitive pe care am putea să le atingem? Acum în ceea ce privește linia bugetară. Eu am analizat-o și m-am gândit, da, e foarte ciudat că nu există o linie bugetară. Însă mi-ați dat anumite asigurări prin ceea ce ați spus. Ați spus că s-au găsit deja fonduri în alte bugete care există deja. Cred că ar fi bine pentru comisia noastră să existe o dezbatere în viitor, dar în care să ne puteți arăta exact care sunt aceste surse de finanțare. Nu mă aștept să-mi dați un răspuns acum, dar probabil ne-ați putea trimite un răspuns în scris, astfel toți membrii comisiei să știe ce se întâmplă. Știu că foarte mulți membri cer anumite linii bugetare și apoi se întreabă de ce acestea nu există. Însă vreau să ne asigurăm că fondurile sunt alocate, că vor exista bani astfel încât să ducem la îndeplinirea activitățile din acest an. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul domnul Irmadeli. Merci euh, de vos présentations. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră și aveți dreptate atunci când spuneți că aceasta ne, acest an, mă scuzați, este foarte important, este o mare provocare, dar nu știu dacă nu va fi o nouă ocazie în care facem declarații frumoase, dar lipsite de conținut. Când vorbim despre lucruri concrete, asta înseamnă că înainte de sfârșitul acestui an ar trebui să existe o strategie care apoi să se transforme în instrumente concrete. În timpul acestui an de luptă împotriva sărăciei, am constatat, de exemplu, că foarte mulți uh, vârstnici sunt săraci. Și mă întreb dacă una din ideile directivei cadru pentru venitul minim uh, uh, va fi preluată în timpul acestui an. Apoi, ar trebui să privim lucrurile și din unghiul uh, pozitiv. Cum putem să profităm de experiența persoanelor în vârstă pentru pregătirea profesională a tinerilor, celor, a celor tineri care urmează să fie angajați în întreprinderi în locul vârstnicilor care au ieșit la pensie. Un al treilea lucru, nu o să putem să recreem solidaritatea în societatea noastră dacă nu reactivăm solidaritatea între generații. Trebuie să putem să conviețuim bine împreună. Și cred că acesta ar trebui să fie unul dintre obiectivele majore ale muncii dumneavoastră. Și sper să regăsesc aceste idei um, cât de curând. Mulțumim, doamna Blinkeviciute! Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să felicit Comisia Europeană pentru această inițiativă pe care ne-a prezentat-o. Anul îmbătrânirii active este un subiect important pentru că știm bine că populația îmbătrânește repede în Europa și îmbătrânirea trebuie văzută cu ochi buni Trebuie să arătăm că suntem solidari cu vârstnicii. Însă, nu aș fi de acord cu inițiativa Comisiei dacă nu se va vorbi suficient de mult despre posibilitățile persoanelor în vârstă de a-și regăsi un loc de muncă. Deja s-a anunțat această carte verde în care se uh, vorbește despre posibilitatea de a lucra pentru o perioadă cât se poate de lungă din viața sa. Deci, dacă aveți un subiect atât de capital precum uh, lungirea uh, uh, perioadei din uh, viața personală petrecută la locul de muncă, în timpul unui an care vorbește despre bătănirea activă, atunci nu are sens. Deci nu puteți să vorbiți numai despre uh, îmbătrânire și uh, ocupare. Trebuie să vorbiți și despre sistemele de îngrijiri. Dacă ne dorim ca uh, vârstnicii noștri să fie activi cât mai mult timp cu putință, atunci trebuie să ne adaptăm la nevoile lor. participarea persoanelor mai în vârstă la ONG-uri, de exemplu, ar trebui să fie încurajată. Nu știu dacă acest an al îmbătrânirii active va da rezultate, nu știu dacă putem să spunem dinainte că nu avem nevoie de un buget specific pentru că există alte programe nu o să obținem rezultate dacă nu o să avem un buget pentru acest program. Și avem nevoie și directive precum directiva de luptă împotriva discriminării. Numai astfel o să putem să ne coordonăm mai bine activitățile și activitățile celor trei principale instituții europene intențiile sunt bune, dar uh, riscăm să avem rezultate uh, mediocre, pentru că anul uh, luptei împotriva sărăciei nu a dat cu adevărat roade. Am văzut că în multe dintre statele membre numărul persoanelor afectate de sărăcie a crescut în loc să scadă. În unele state a crescut uh, Uh, s-a multiplicat uh, de două ori sau chiar de trei ori, pentru că sunt atâtea persoane care trăiesc în ajutorul social, pentru că nu au suficient de multe venituri. Vă mulțumesc, spune președinta. Mai aveți ceva de adăugat, domnule raportor, sau dau din nou cuvântul comisiei? Also ich möchte auf zwei Dinge noch Aș dori să mai discut despre două lucruri. Am spus deja despre buget, câte ceva cu siguranță se va mai discuta. Spunem acum că există un an european pentru îmbătrânirea activă, dar nu ne dorim să existe doar, să rămână doar pe hârtie unul din multele documente. În anul împotriva sărăciei nu s-a întâmplat nimic. Am discutat de mai multe ori acest subiect și probabil trebuia să ne concentrăm și atunci pe aspectele pozitive care ar trebui să rezulte în urma unui an european. Nu există rapid un impact sau un rezultat, să spunem că ceva se va schimba rapid. În cazul îmbătrânirii active, nu se va putea schimba brusc întreaga structură a ocupării în Europa, nici în cadrul Europa 2020 nu se va întâmpla așa, însă trebuie să discutăm despre cei vârstnici care se angajează să facă ceva nu doar pe piața de muncă, ci și în cadrul ONG-urilor, în cadrul familiilor, în alte domenii. Mă gândesc la diferite alternative. Cei care lucrează ca asistenți. Dacă luăm în considerare toți acești factori, atunci e important, acest an e important să se recunoască acest fenomen, astfel încât lucrurile să fie problematizate. Așa că accentul nu ar trebui să cadă doar pe ocupare, ci și pe alte efecte ce rezultă de aici, felul în care vârstnicii cu ce pot să, ajut, să ajute vârstnicii în societate. Și de aceea acesta nu va avea un uh, rezultat foarte rapid care va schimba întreaga noastră societate de azi pe mâine, însă va fi un lucru important și cred că trebuie să continuăm discuțiile, probabil putem să îmbunătățim această propunere care mie mi se pare deja bună. Vă mulțumesc! Thank you. I'm back to Mr. Yakov. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Iacob. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și care și-au oferit sprijinul pentru acest proiect. E foarte încurajator. Să fac niște observații generale. Anul european e un instrument folositor. E un instrument folositor pentru că îmbătrânirea activă nu poate fi abordată doar printr-o acțiune de sus în jos în Uniunea Europeană. Trebuie să se lucreze la nivelul statelor membre, la nivelul autorităților locale. Noi putem oferi un cadru, un cadru prin care să atragem atenția și astfel încât să existe un cadru în care să se acționeze. Doamnă președinte, ați spus câte ceva despre directivă. Da, faptul că avem un an european duce la o vizibilitate mai mare a problemelor de discriminare. Sperăm că această vizibilitate crescută să ne permită să avem o discuție mai fructuoasă la nivelul Uniunii Europene în aceste chestiuni. Rezultate pozitive. Va trebui să înregistrăm asemenea rezultate la toate nivelurile. În ceea ce privește Uniunea Europeană, cred că vom avea rezultate pozitive în următorul sens. Colegi din diferite departamente ale Comisiei vor fi mai conștienți de posibilitățile pe care le au ca prin intermediul politicilor lor să poată să contribuie la îmbătrânirea activă, să devină o prioritate în diferite departamente ale Comisiei. Ne aflăm în legătură cu diferiți colegi de la Comisie din diferite grupuri și putem deja să observăm că există o mobilizare puternică pe acest subiect. Și ajung acum la linia bugetară. Ne-ați cerut să vă spunem exact care sunt resursele pe care, de care ne putem folosi pentru inițiativele legate de îmbătrânire activă. Avem o cerere și din partea grupului de lucru din Consiliu, grupul de lucru cu privire la aspectele sociale. Vom avea o primă întâlnire și cu reprezentanții din statele membre, astfel încât să vedem ce așteptări au aceștia și să vedem exact ce resurse avem, care sunt nevoile și astfel să putem să maximizăm resursele din statele membre au existat, s-au făcut și niște trimiteri în ceea ce privește nevoile, nevoile de care trebuie să ne ocupăm rolul vârstnicilor în uh, formarea profesională. Cred că e un exemplu clar de ce putem noi să promovăm în contextul acestui an. Sperăm ca deja pe parcursul anului 2011 părțile implicate să înceapă să se gândească cu ce pot să contribuie la rolul îmbătrânirii active să facă publice aceste informații pe pagina de internet, astfel încât să vedem ce plănuiesc să facă părțile interesate. Inițiative prin care vârznicii să poată să învețe pe muncitorii mai tineri ceea ce ei deja știu, astfel de inițiative sunt un exemplu foarte bun nevoia de a îmbunătăți serviciile și infrastructura pentru vârstnici, crearea unui mediu mai propice. E într-adevăr foarte important și acest aspect. Și poate o ultimă observație despre solidaritatea dintre generații. Da, acest an e despre solidaritatea între generații. Însă ne dorim să avem o abordare diferită, să ajungem la un alt fel de rezultat. Ne dorim să captăm potențialul vârstnicilor, să mobilizăm contribuția acestora în societate. Încercăm să facem astfel încât vârstnicii să nu fie văzuți ca o povară asupra societății. Au multe de oferit și nu sunt o povară. Așa că trebuie îmbunătățit contextul și condițiile ca aceștia să contribuie la societate. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! completed the work you're doing on... După ce vă veți încheia munca făcută acum, v-aș ruga să ne prezentați rezultatele legate de combinarea liniilor bugetare. Știu că mai este un lucru foarte important care îi îngrijorează pe deputați și anume că nu există o linie bugetară clară. Vă rog să le spuneți că vor primi informații legate de proveniența banilor. Da, intenționăm să facem acest lucru în următoarele două săptămâni, ca să se discute și uh, la o reuniune cu statele membre prevăzută pentru 13 noiembrie. Foarte util, vă rog frumos să ne prezentați și nouă rezultatele, ar fi grozav. Mulțumesc și mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Next item is in... Următorul punct se referă la o politică industrială adaptată reglobalizării, examinarea proiectului de aviz și am să îi dau cuvântul lui Ole Ludvigson. Colegor, eu Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, am redactat acest proiect de aviz referitor la politica industrială adaptată reglobalizării și uh, pentru cei care nu au avut timp să citească acest proiect de aviz, doresc să prezint câteva chestiuni. Punctul de pornire este că avem nevoie de o industrie eficientă, puternică și competitivă în Europa. Trebuie să ne asigurăm că avem industria pentru că a asigura coeziunea socială și de asemenea a asigura locuri de muncă și deci a combate șomajul. Am mai spus în proiectul meu că restructurările provocate de globalizare trebuie să fie tratate uh, fiind legate clar de dialogul social. Trecerea la o economie nouă, mai ecologică sau, așa cum am spus foarte des, trebuie să se desfășoare în condiții corecte, trebuie să existe inovații și investiții și să creăm noi locuri de muncă mai ecologice și în sectoarele noi. Am mai spus de asemenea că trebuie să investim în uh, competențele oamenilor după ce aceștia își pierd locurile de muncă, după restructurări și pentru a răspunde nevoilor viitoare ale industriei europene. Și în final am cerut Comisiei să creeze un cadru juridic pentru negocierile colective transfrontaliere, Chiar dacă nivelul salariilor se află în afara competențelor Uniunii Europene, există alte domenii în care se pot folosi acorduri transfrontaliere. De exemplu, condițiile de angajare, formarea de-a lungul vieții sau influențarea organizării muncii. Aștept cu nerăbdare opiniile colegilor și uh, termenul de depunere a amendamentelor cred că este 15 noiembrie. Vă mulțumesc! Okay, thank you. Any other... Mulțumesc. Dorește cineva să uh, ia cuvântul acum pe această temă? Aveți cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului. De acum se vede că există foarte multe puncte pe care le-a discutat raportorul, care merg pe linia grupului meu politic, inovație, noi tehnologii, toate acestea le sprijinim. Însă e nevoie de abordare antidiscriminatorie și e foarte clar că IMM-urile trebuie să aibă acces la noile tehnologii, la inovație. Un alt punct care este important într-o politică industrială în era globalizării e calificarea în continuare a, uh, a muncitorilor. E clar că din cauza schimbării demografice va fi tot mai greu să se găsească lucrători calificați în viitor. Și știm că atunci când vorbim despre industrializare în Europa și despre menținerea acestora, e clar că e nevoie de oameni calificați. În Germania, cam 23% dintre aceste locuri de muncă se află în industrie Ministrul pentru Economie și Tehnologii a spus la o întâlnire că în Marea Britanie locurile în industrie sunt undeva la 6%. Vedem că există o foarte mare diferență. Dacă noi discutăm la nivel european despre aceste lucruri, ne dăm seama că e important în statele membre să existe mai multe locuri de muncă în, pentru industrie. Dacă nu vom avea asemenea locuri de muncă, atunci nu vom, vom vedea ce se va întâmpla, pentru că intrăm în concurență cu Statele Unite ale Americii. Vom vedea că va crește foarte mult numărul șomerilor și noi ne dorim să împiedicăm o asemenea evoluție. Așa că trebuie să acționăm atât Comisia pentru Ocupare, cât și aici pentru Industrie, pentru Piață Comună, Trebuie să ne asigurăm că vom reuși ca în Europa să generăm mai multe locuri de muncă în domeniul industrial. Cât despre o industrie verde, ecologică, nu am nicio problemă. În acest sens, în Germania și, și în alte țări se iau deja măsuri în ceea ce privește industrii mai ecologice, regenerabile Însă trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să putem să facem față concurenței, pentru că trăim într-o lume globalizată. Și în acest sens, Comisia de Ocupare poate să își aducă aportul astfel încât să reușim ca și pe viitor Europa, din punct de vedere industrial, nu doar să țină pasul, ci să se poată dezvolta în continuare. E neapărat nevoie de noi locuri de muncă, de industrii inovatoare, astfel încât să avem o mai bună șansă. Mulțumesc! Strangle. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Engel Voiam și eu să vă spun că proiectul raportorului include toate subiectele care contează și ca întotdeauna atunci când e vorba de un aviz, trebuie să ne exprimăm preocupările și eu am impresia că uh, nu doar la comisia noastră, ci în general trebuie să știm uh, ce fel de industrii ne dorim în Europa pe viitor, pentru că, după cum a spus domnul Kreutzmann și pentru alte teritorii, baza industrială pe care încă o mai avem la dispoziție se uh, restructurează. În Luxemburg, de unde vin eu, industria reprezintă încă 8-9% din PIB și vorbim despre o proporție similară a ocupării în sectoarele industriale ținând cont de toate categoriile. Deci trebuie să ne punem întrebarea dacă o politică industrială pe viitor înseamnă o reindustrializare a Europei. Nu trebuie să neglijăm industriile tradiționale pe care le avem și care continuă să furnizeze locuri de muncă pentru persoane care au mare nevoie de ele și care nu au calificările maxime pe care ni le-am dorit la modul ideal și care trebuie să își poată uh, păstra locul de muncă, mizând și trebuie să mizăm pe un angajament european în industriile viitorului. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că noi tot dăm vina pe China pentru că se află în urmă în domeniul protecției mediului și mai ales în ceea ce privește combaterea efectelor schimbărilor climatice, însă eu cred că 2010 este primul an în care China a investit mai mult în tehnologii ecologice decât orice alt stat din lume. Și cu siguranță că această situație va continua. China creează locuri de muncă în acest domeniu și asta trebuie să facă și Europa. Tocmai am uh, Uh, fost informat de sugestiile Comisarului pentru Energie, care ne uh, plimbă prin fața ochilor o cifră de 1000 de miliarde până în 2020 pentru perfecționarea rețelelor energetice în Europa. Aici e vorba tot de industrie și e vorba de locuri de muncă performante în industriile noi. Și e vorba despre piste de reflexie pe care trebuie să le uh, urmăm. Și, în orice caz, proiectul raportorului conține toate aceste lucruri, cel puțin în fază embrionară, și uh, lăsând la o parte câteva uh, bucățele de formulare, nu vom avea mare lucru de criticat în legătură cu proiectul acesta. Mulțumesc, doamna Deli. Euh, je voudrais... Da, aș dori să mulțumesc colegului nostru pentru munca sa și aș vrea să mă refer la mai multe elemente. Ne aflăm într-un moment istoric de schimbare, pentru că avem în față provocarea climatică. Și nu eu spun asta, toată lumea o spune, situația este urgentă. Urgența climatică provoacă situația de urgență socială, ceea ce înseamnă că, da, vor exista transformări și locuri de muncă noi. Aceste mutații trebuie să fie neapărat încurajate de salariați în special. Trebuie să se treacă prin formări profesionale ca să se obțină noi locuri de muncă. Și eu cred că va trebui să ne punem întrebarea care va fi uh, securitatea venitului de tranziție. Pentru că persoanele care își schimbă meseria trebuie să-și poată câștiga traiul, mai ales în perioada de transformare. Deci, trebuie să amintim că formarea profesională este importantă, la fel și venitul de tranziție și trebuie să, vă, să amintim că formarea se face de-a lungul vieții, indiferent de vârstă și de competențe. Mai cred că raportul trebuie să sublinieze accesul tinerilor la piața de muncă. Este un lucru important, nu vom aminti cifrele care sunt uh, foarte grave acum. Așadar, dacă noile industrii duc la reconvertiri profesionale, trebuie să încurajăm angajarea de persoane tinere. Și mai lipsește un element, e vorba de așa numitele inegalități teritoriale, adică de la un teritoriu la altul, industria va fi mai prezentă sau mai puțin. De exemplu, în Franța este mult mai industrializat nordul de unde vin eu decât sudul. Trebuie deci să ținem cont și de aceste inegalități teritoriale și să amintim rolul întreprinderilor de economie socială și solidare, care permit crearea de locuri de muncă noi, care să nu poată fi delocalizate care să fie locale și care să uh, amelioreze situația planetei. Și voi încheia vorbind despre un sector în legătură cu care nu prea se menționează multe. Se vorbește într-adevăr de eficiență energetică, dar nu destul și de aceea vreau să vă atrag atenția asupra sectorului construcțiilor. Acesta produce astăzi 40% din gazele cu efect de seră și reprezintă 8% din PIB, toate marile întreprinderi de construcții. Și în viitor va trebui să le reconvertim, pentru că se vede prin directivele care au fost adoptate, mai ales directiva privind construcțiile, care arată că din 2020 trebuie să se construiască clădiri cu energie zero, toate uh, clădirile vor trebui să fie cu energie zero, deci e nevoie de construcții ecologice, e un nou sector în care va trebui să fie incluși toți actorii, peisagiștii, uh, zidarii, întreprinderile din energie eoliană și așa mai departe. Și eu cred că acest sector poate să fie pus în evidență pentru a permite crearea de locuri de muncă noi, dar mai ales să se arate că e un sector care va fi durabil în timp. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Au din nou cuvântul raportorului acum, domnul Ludvigson, și am să uh, vă spun după aceea cu amendamentele cum va sta situația. Domnul Ludvigson få tacka för de synpunkter som har kommit in ifrån kollegorna. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru opiniile exprimate. Sigur că le voi include în avizul meu pentru a-l face cât mai bun. Sigur că e vorba de chestiuni foarte importante și, după cum v-am spus, nu avem prea mult spațiu în acest proiect de aviz. Am să fac tot ce pot pentru a găsi soluția cea mai potrivită ca să fim cu toții de acord asupra subiectelor celor mai importante. Sigur că totul este important în legătură cu industria. Știm că industria reprezintă multe locuri de muncă și chiar dacă industria s-a schimbat de-a lungul anilor și acum arată altfel decât înainte, și evoluția sa va fi diferită de acum încolo și sigur că mediul este foarte important, deci sper să găsesc o soluție foarte Mulțumesc, vreau să fac aici un anunț din cauza constrângerii de timp. Știți probabil cu toții că s-a adoptat procedura urgentă pentru acest aviz și deci va fi redactat într-o singură limbă. Cu toți îl veți primi pe e-mail. Dar consecința este că, deși termenul de depunere a amendamentelor e 15 noiembrie, toate amendamentele trebuie să fie în limba engleză. Știu că va fi o problemă pentru unii dintre voi, însă, date fiind constrângerile de timp, era singura soluție posibilă. Așadar, termen de depunere a amendamentelor 15 noiembrie, adoptare la reuniunea din 2 decembrie. Astfel ne încheiem uh, sesiunea din această dimineață. După amiază vom discuta despre rolul și impactul Fondului Social European de la 3. Raportor este doamna Pascal Gruini.